because the, it's easy to, that everybody understands. Now the explanation of the vote. Acum explicațiile de vot. Începem cu raportul doamnei Berez și modificarea regulamentului 1927. Am trei vorbitori pe listă. Heriar. Ah, aici sunt. Îmi cer scuze. Vă rog. Mulțumesc. Vreau să fac două observații. Prima observație. Eu sunt un adept uh, înfocat al acestui fond de ajustare la globalizare pentru că acesta poate să fie utilizat pentru a rezolva problemele de ajustare. Uh, putem să folosim acest fond pentru a-i ajuta pe oameni și pentru a le reda încrederea în procesul globalizării prin faptul că se compensează dezavantaje economice cauzate de globalizare. Însă, pe de altă parte, sunt și dintre cei sceptici care spun că avem nevoie de un titlu bugetar concret pentru acest fond, pentru că eu cred că catastrofele nu pot fi planificate și mi se pare că uh, dacă avem planificat un astfel de titlu și banii nu sunt utilizați în totalitate, atunci banii vor fi uh, redistribuiți uh, ceea ce va duce la o catastrofă bugetară. De aceea eu sunt pentru acest fond, însă cu un pic de scepticism cu privire la fondurile financiare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Dragi colegi, Aceia dintre dumneavoastră care nu doresc să explice modul în care ați votat, vă rog să părăsiți sala astfel încât să putem continua ședința. Și acum am să dau cuvântul domnului Hanan. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Deci așa se încheie totul. Răspundem la criza datoriilor împrumutând real realmente o sumă de neimaginat, 3 trilioane de euro. Mințile noastre nu sunt făcute să înțeleagă cifre la un asemenea nivel. Pur și simplu ne scapă aceste aspecte. Și aici se nasc două întrebări. Mai întâi, cine va fi garantul unui astfel de împrumut? În cele din urmă, împrumutul a trebui garantat de Banca Centrală Europeană, însă Banca Centrală Europeană a cumpărat ceea ce se numește, ca, ceea ce se numește în jargon uh, obligațiuni uh, toxice. Și asta folosind uh, banii contribuabililor chiar din Spania, Portugalia, Grecia și Irlanda. Apoi, de la cine împrumutăm? Cine are 3 trilioane de uh, euro uh, puși deoparte? Practic uh, împrumutăm de la generațiile viitoare. Cum spunea uh, și uh, poetul uh, Dumnezeu uh, vă va uh, lovi pe voi și pe copiii voștri. Practic, împovărăm viitoare generații cu niște datorii extraordinare. Dar, în orice caz, generațiile viitoare cu siguranță se vor răscula. Mulțumim, domnule Hanan. Domnul Kelly urmează. Doamna președinte, acest fond de ajustare la globalizare, eu acolo vreau să discut. Pot să explic votul? Sau revin mai târziu? Sorry, Yeah. Yeah. Yeah. Kelly, we are... Președintele. Domnule Kelly, acum ne referim la raportul doamnei Berez și sunt uh, explicațiile de vot pentru acest raport. Deci puteți continua. Deci pot să vorbesc acum? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este unul foarte important pentru că se referă la fondul de, globali- de ajustare la globalizare și este important din două motive. În primul rând, acordă puteri practice și ajutor uh, șomerilor și, în al doilea rând, le dă curaj oamenilor care sunt deprimați din cauza șomajului și acest lucru este extrem de important. Am văzut uh, asta în multe regiuni din uh, Irlanda. Deci există cineva care este dispus să-i asculte pe lucrători și să-i ajute. Bineînțeles, există probleme cu acest fond, există amendamente uh, care au fost introduse și va fi nevoie de alte amendamente după 2013 pentru că vom avea nevoie de acest fond pe o lungă perioadă de acum înainte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly. Mai dorește cineva să explice cum a votat? în ceea ce privește raportul doamnei Beres? Dacă nu, trecem la explicarea voturilor în ceea ce privește situația din Palestina. Domnul Tarant. I don't see Mr. Tarant. Văd că domnul Tarant nu este în sală. Așa încât îi dau cuvântul domnului Tacula. Arvoisa puhemies, haluan tähän palestiinan rezoluutioon antaa äänestysselityksen johtuen siitä että în legătură cu această rezoluție aș dori să-mi explic uh, votul, pentru că uh, adesea, atunci când trecem la un vot care aduce atingere valorilor europene, adesea Uh, votul este problematic. Nu eu sunt singurul care a votat împotriva acestei uh, rezoluții. Susțin libertatea de expresie, democrația, uh, statul de drept și susțin faptul că Israelul este singura democrație din Orientul Mijlociu. De aceea merită um, sprijinul larg al Uniunii Europene. Ar trebui să ne apărăm propriile valori și de aceea este lamentabil că în acest uh, context am transmis uh, un astfel de semnal total diferit de ceea ce cred eu. Uh, salut cu bucurie faptul că mulți au votat împotriva acestei rezoluții proaste. Sunt mulți colegi care doresc să susțină Israelul și, ca, și care înțeleg că Is, Ierusalim este o capitală care nu poate fi despărțită de Israel. Un stat democratic ca și Israelul ar trebui să uh, se implice în operațiuni și să asigure democrația în țările vecine, acolo unde democrația încă nu este o realitate. Uh, domnul Iar. Uh, da- Domnule președinte, eu sunt de părere că majoritatea eurodeputaților sunt într-o poziție uh, puțin nehotărâtă, dar stau de partea oamenilor. Sigur că la uh, uh, ONU, la Consiliul de Securitate, Palestina a depus o cerere pentru uh, independență. Dar, pe de altă parte, după decenii de uh, negociere, dacă nu se ajunge la niciun rezultat, cred că e nevoie acum de măsuri care să consolideze încrederea. Măsurile de consolidare a, încredere, a încrederii nu pot fi unilaterale, ele trebuie să vină din ambele părți. De aceea consider că Uh, e important să dăm semnale foarte clare Israelului, pentru că uh, politica de colonizare a Israelului nu este absolut deloc utilă pentru un acord de pace. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Repo! puhemies lähi idän rauhanprosessissa on edistytty aivan. Mulțumesc, domnule președinte. Procesul de pace din Orientul Mijlociu trebuie să se desfășoare într-un mod stabil, așa cum se spune și în această rezoluție. Uh, dreptul palestinienilor uh, la independență și dreptul uh, Israelului de a avea un stat între niște granițe sigure, e bine, ambele trebuie să fie asigurate. Și uh, înțelegem dezamăgirea domnului Abbas după 20 de ani de negocieri fără succes. Însă, în politica internațională uh, e mai important să se ajungă uh, pe cale diplomatică la un rezultat. E important ca Uniunea Europeană să vorbească cu o singură voce, să avem o singură poziție uh, în toate statele membre pentru găsirea unui, unei soluții pașnice la conflictul din Orientul Mijlociu. Este important ca acest conflict să ajungă odată la pace și acest lucru se poate face doar prin dialog politic. De aceea, partenerii trebuie să se așeze din nou la o masă comună și trebuie să vedem ce se întâmplă după procesul ONU. Mulțumesc, doamna Esaia. Arvoisa puhemies, haluan myös antaa äänestysselityksen, koska tämä Palestina resoluutio... Aș dori să explic votul uh, cu privire la această rezoluție. A fost vot, uh, n-a fost vot cu apel uh, nominal. Prin mare, poziția mea nu a fost uh, marcată în procesul verbal. Nu pot să susțin această rezoluție, nu pot să uh, susțin acești termeni care se regăsesc în textul rezoluției, chiar dacă solicităm partenerilor să se reîntoarcă la masa discuțiilor. Acest lucru este pozitiv, însă în ciuda acestui fapt începem să definim frontierele acestui viitor stat, inclusiv statutul Ierusalimului. Trebuie să reamintim de asemenea faptul că condițiile unei dezvoltări durabile și a unei încrederi reciproce între parteneri parteneri, uh, condițiile unui tratat de pace nu pot fi uh, dictate din uh, exterior. Cei doi parteneri trebuie să se pună de acord asupra condițiilor de pace, de aceea această rezoluție nu a fost prea reușită. Dacă țările unii vor să recunoască statul palestinian care nu se bazează pe un acord reciproc între Israel și palestinian, este un act părtinitor și nu va aduce beneficii în regiune. Domnul Campbell bine are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt prieten al Israelului, dar sunt un prieten mai critic. Am lucrat cu uh, guvernul britanic la procesul de pace din Irlanda de Nord și este o iluzie să crezi în soluția militară. Trebuie să existe o soluție politică care implică negocieri. Și înțelegerile juridice nu ajută acest uh, proces, iar colonializarea ilegală nici atât. Deci Cred că palestinienii pot trăi în pace cu israelienii, dar nu cred că această măsură, care este o, o măsură, o tactică bună de negociere, și anume de a te duce direct la ONU să ceri uh, uh, calitatea de membru cu drepturi de pline, nu este cea mai bună. Și sper totuși ca procesul de pace să meargă mai departe. Cred că este esențial, dar doar uh, uh negocieri la sânge pot aduce o soluție politică care să fie benefică pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Campbell Beneman. Mai dorește cineva să discute despre situația din Palestina? Nu? Atunci putem trece la summitul Pământului Rio plus 20. Și văd că doamna Băsescu dorește să explice cum a votat

Vă mulțumesc. Noi considerăm că la conferința de la Rio ar fi foarte important ca Uniunea Europeană să reprezinte o linie comună și de asemenea niște obiective comune. Printre cele mai importante obiective ar fi următoarele. Un acces egal la resursele naturale pentru toate generațiile viitoare, ceea ce este și o premisă pentru o dezvoltare durabilă, precum și pentru scăderea sărăciei în lume. De aceea, noi trebuie să facem eforturi către o economie mai verde, utilizând energie mai verde. Trebuie să susținem toate instrumentele care duc la construirea unei societăți mai drepte, care de asemenea să protejeze mediul și sănătatea oamenilor. O astfel de societate trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor fundamentale și, de asemenea, diversitatea culturală și religioasă. Mulțumim, doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. M-am bucurat să am ocazia să susțin acest raport. Există foarte multe probleme importante aici, dar mă limitez la trei. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că există o gestionare durabilă a apei și acesta trebuie să rămână întotdeauna un bun public. Uh, și sprijin solicitarea ca dreptul la apă și la uh, canalizare să fie uh, universal acceptat. De asemenea, cred că trebuie să existe acces sigur la acestea pentru toate segmente, la semințe pentru toate segmentele uh, de populație. Cred că, indiferent care este punctul de vedere al dumneavoastră în ceea ce privește um, organismele modificate genetic, trebuie să susținem uh, Um, dreptul la semințe. În ceea ce privește amendamentele 59 și 60, ne-am, în proporție de 80%, ne-am exprimat uh, îngrijorările în ceea ce privește despădurirea pădurii uh, amazoniene. Și domnul comisar de Gucht încă încearcă să obțină o înțelegere Mercosur și despădurirea pădurii uh, amazoniene va exacerba toate problemele cu care ne confruntăm. Deci, o instituție are o, un punct de vedere, iar cealaltă instituție îl ignoră pe deplin. Mulțumesc, doamna Harkin. Domnul Kelly vrea să spună câteva cuvinte. Uh, Mulțumesc. Eu am participat la această dezbatere ieri după masă, dar din păcate nu am reușit să iau cuvântul, să mă exprim. Uh, Uh, Rio Plus 20 este un eveniment important, date fiind provocările cu care ne confruntăm la nivel global. Despădurirea, deșertificarea, uh, pescuitul excedentar, uh, schimbările climatice, aprovizionarea cu apă curată. Acestea trebuie să fie abordate la nivel global. Uniunea Europeană poate să-și joace rolul ei la dezavantajându-se, însărăcind oamenii, însă restul lumii trebuie să participe. Nu poate să continue așa cum a făcut-o până acum. Problemele globale necesită soluții globale și sper că următorul summit va aduce astfel de soluții. După cum a spus domnul comisar uh, ieri, uh, trebuie să ne schimbăm politica acum. Nu mai, nu mai este acceptabil nici în Uniunea Europeană și nici în întreaga lume să mergem înainte așa cum am făcut-o până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly, doamna Morcunaite, Miculiene. Balsavau rezoluția šią rezoliuciją, kuri daugiau ar mažiau atspindi. Am votat pentru această rezoluție care reflectă mai mult sau mai puțin o abordare realistă a Uniunii Europene cu privire la dezvoltarea durabilă. Mă bucur că am reușit să diluăm uh, poziția uh, de la uh, Belgra 46 în ceea ce privește interzicerea de a construi centrale nucleare. Asemenea, solicitării nu se aliniază poziției statelor membre și mă bucur că Parlamentul European înțelege acest lucru. Dacă hotărâm să nu folosim um, energie nucleară, atunci ne sporim dependența energetică. Securitatea energetică este o problemă pentru toate statele membre. E clar că trebuie să asigurăm aici niște standarde înalte, mai ales în ceea ce privește centrale nucleare. Însă știm că resursele uh, de energie regenerabilă sunt și ele foarte importante, de aceea trebuie dezvoltate nu doar acum, ci și în viitor. Însă uh, sunt uh, dezamăgită de faptul că Parlamentul European a a avut o atitudine mai degrabă negativă uh, cu privire la uh, resursele energetice neconvenționale. Mulțumesc. Doamna uh, iată Maichi. Eu am votat pentru această rezoluție. Conferința de la Rio poate să fie un eveniment important. Poate să Uh, ofere o direcție, dar numai dacă suntem în stare să ajungem la niște rezultate concrete. E important să se facă niște recomandări care să fie apoi și puse în aplicare, pentru că vorbele frumoase și declarațiile de voință, e bine, am auzit destule până acum. Domnule președinte, Uniunea Europeană și reprezentanții Uniunii Europene împreună cu organizațiile non-guvernamentale trebuie să reprezinte un punct de vedere comun și să joace un rol constructiv la acest summit. Trebuie să învățăm din greșelile trecutului. Și am văzut că putem să progresăm și să obținem rezultate numai atunci când luptăm împreună și când avem o colaborare constructivă. Mulțumesc! Vă mulțumim. Doamne, mai este cineva care dorește să intervină la punctul Rio plus 20? Văd că nu. Atunci trecem la punctul următor, viitorul Fondului European de Ajustare la Globalizare. Doamna Harkin. Uh, Doamnă președintă, Vreau să spun că eu susțin această rezoluție, în special uh, solicitarea Parlamentului de a continua acest fond dincolo de cadrul uh, financiar multianual, pentru că e un semnal clar din partea Parlamentului legat de valoarea acestui fond și sper că Consiliul ascultă ceea ce avem de spus. Rezoluția spune că trebuie să facem și schimbări și că putem îmbunătăți funcționarea fondului, putem să ne uităm și la ratele de cofinanțare și trebuie să ne asigurăm că fondul răspunde în mod adecvat la nevoile lucrătorilor, dar se ocupă și de uh, alte probleme. În dezbaterea de dimineață au existat câteva subiecte în ceea ce privește absolvirea uh, firmelor de responsabilitate. Eu nu văd nicio dovadă în acest sens. Uh, noi, în grupul de lucru și Comisia, am analizat foarte clar această situație. Și cred că uneori uh, membrii folosesc această, acest pretext pentru a nu uh, sprijini uh, fondul. Bineînțeles, propu propunerea Comisiei din uh, octombrie este extrem de așteptată, dar eu trebuie să spun de acum că salut propunerea de a uh, include aici și fermierii și uh, liber profesioniștii. Mulțumesc, doamna Harkin, domnul Paion. Mulțumesc. Am votat împotriva acestui uh, raport pentru viitorul Fondului European de Ajustare la Globalizare. Cred că acest uh, fond uh, este nenecesar și ar trebui pur și simplu eliminat. Cred că ajutorul pe care l-am putea oferi celor care se confruntă cu globalizarea este un ajutor care ar putea fi păstrat la nivel național, nu la nivel european. La nivel european se creează inegalități pentru că doar marile companii pot să obține acești bani. Uh, Rezultatele o globalizării trebuie însă gestionate și de uh, către companiile mici, de uh, liberi profesioniști și aceștia nu pot avea acces la fond, deci eu mă opun uh, folosirea acesteia. Și acum, în cele din urmă, spune domnul președinte, acordul de pescuit între Uniunea Europeană și Marocul. Domnul Repo puolesta, sillä tämä äänestys oli... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru această rezoluție. A fost o decizie de conștiință pentru mine. Uniunea Europeană este o comunitate de valori care se bazează pe respectarea drepturilor fundamentale ale omului și pe principiile democrației. Acest acord de parteneriat, sigur că trebuie să respecte dreptul internațional și drepturile omului. Ar fi absolut inacceptabil dacă Uniunea Europeană ar încheia acordul de parteneriat care nu respectă propriile valori ale Uniunii Europene. Nu este sigur dacă acest uh, acord ar fi în favoarea populației din Sahara Occidentală. De aceea ar fi mai bine să avem un aviz uh, juridic. Uniunea Europeană relațiile externe ale Uniunii Europene ar trebui să asigure soluționarea pașnică a conflictului din Sahara Occidentală. Mulțumesc! Vă mulțumim și ultimul uh, vorbitor, domnul Romeva Irueda. una Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să spun încă o dată că mă surprinde, mă surprind încercările regimului din Maroc să șantajeze și să amenințe pe oamenii care lucrează cu mulți dintre colegii noștri. Nu este vorba de votarea pentru sau împotriva unui guvern, ci votarea pentru dreptul uh, internațional și pentru certitudinea juridică. UE încearcă să negocieze o extindere a acestui acord de pescuit fără a consulta Parlamentul European, deși acest lucru este stipulat în Tratatul de la Lisabona. Acordul actual permite flotei UE să pescuiască în apele Saharei Occidentale, un teren fără proprietar în conformitate cu cele spuse de ONU. Dar acest lucru este ilegal și există un raport, uh, un aviz uh, furnizat de serviciile juridice ale Parlamentului care spune că certitudinea juridică lipsește. Tocmai de aceea ar trebui ca Curtea de Justiție să emită un aviz și să ia o decizie în ceea ce privește acest subiect care este atât politic cât și economic, social și uh, are multe repercusiuni. Îmi pare rău că mulți dintre colegi nu au văzut acest lucru și, votând împotrivă, au contribuit la înrăutățirea unei situații care este inacceptabilă din punct de vedere juridic. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Înainte de pauza de prânz trebuie să fac o comunicare. Am primit o solicitare din partea grupului ALDE să-l numesc pe Vicenzo Iovine ca membru al Comisiei pentru Control Bugetar pentru a-l înlocui pe domnul Ughias. Domnul John Maria Ughias este membru al Comis Comisiei pentru Transport și Turism și îl înlocuiește pe domnul Iovine. Există obiecții? Văd că nu. Deci solicitarea a fost aprobată.